Bine, diamo inizio alla commissione. Stimați colegi, haideți să începem reuniunea noastră. Abbiamo come primi due punti. Primele două puncte de pe ordinea de zi de astăzi se referă la un vot uh, referitor la procedura simplificată față de două probleme. În primul rând, actele caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune și uh, la ultima noastră reuniune s-a hotărât să aplicăm procedura simplificată pentru dosarul în cauză în conformitate cu cele spuse în, par, în articolul 46, paragraful 1. Dacă cel puțin o zecime din membri, adică 5 membri, sunt de acord, raportul e aprobat fără amendamente. Și luaserăm deja această hotărâre, acum trebuie să o luăm în mod formal. Degli atti obsoleti. Repet, e vorba de punctul numărul 9, actele caduce ale Consiliului în domeniul politice agricole comune. Dacă cineva are ceva de obiectat. Dacă nu, raportul se adoptă. La fel procedăm uh, cu punctul numărul 10, delegarea sarcinilor de testare în laborator. Și aici, la ultima reuniune, s-a hotărât să aplicăm procedura simplificată și conform uh, celor uh, prevăzute la articolul 46, paragraf 1, dacă o zecime din membrii e de acord, raportul se aprobă fără amendamente. Și aici întreb dacă cineva are ceva de obiectat. Văd că nu este cazul, așadar raportul e adoptat. Și acum trecem la bugetul 2010, punctul numărul 11. Bugetul 2010, secțiunea 3, Comisia. Raportoarea este doamna Elizabeth Iegle. Trebuie să votăm proiectul de aviz referitor la bugetul 2010. Uh, în fosta legislatură, votaseră în partea financiară și acum votăm textele. Mm, au fost depuse câteva amendamente și trebuie să votăm aceste amendamente. Doamna Iegle dorește să ia cuvântul înainte de a se trece la vot? Doamna Iegle, nu. Nu e cazul, așadar trecem la vot. Avem patru amendamente pe care trebuie să le votăm. Putem începe. Amendamentul numărul 1, paragraful 6 bis. Autor de lounge. E favorevole? Cine pentru? De Lange este amendamentul. Cine împotrivă? Abțineri? Amendamentul se adoptă. Acum amendamentul numărul 2, Papa Stamcos. Paragraful 10. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Chi se astiene? Abțineri. L'emendamento è approvato. Amendamentul e adoptat. Acum amendamentul numărul 3. Papa Stamkos, paragraful 10 bis. Cine e pentru? Chi e contrario? Împotrivă? Abțineri? Adoptă și acest amendament. Și acum ultimul pe care îl votăm. Richiesta di voto separato, eh? Vot pe părți și votăm prima parte. Mai întâi cine e pentru prima parte a amendamentului Luling. Chi e contrario? Cine e împotrivă? E chi si astiene? Abțineri. Prima parte. A... Deci, prima parte a fost adoptată. Acum, a doua parte a amendamentului Luling. Cine pentru? Cine e contrario? Împotrivă. E chi si astiene? Și abțineri. Amendamentul e aprobat. Se adoptă și acest amendament. E adesso dobbiamo esprimere... Iar acum votul final. Pentru aceste propuneri de amendamente. Vot final. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Vi ringrazio. Anche... Unanimitate. Mulțumesc. Ah, ok. Paulsen si abstenută. Da, Paulsen s-a abținut, deci n-a fost în unanimitate. Adoptat. Madame Jägel a... Doamna Jägel a cerut cuvântul și mă grăbesc să-l dau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc călduros tuturor colegilor pentru sprijinul acordat pentru amendamentele bugetare și aș dori să informez pe colegi să repet o informație pe care o știu deja, respectiv că am votat asupra cifrelor pentru marjă. Și cred că este foarte important să transmitem astfel un mesaj Cred că trebuie ca Comisia de Bugete să înțeleagă, pentru că mâine urmează să voteze, că trebuie să respectăm uh, acest plafon. Însă cred că Comisia Agri a reușit astfel să, transmis, să transmită un mesaj foarte clar fermierilor din industria lactatelor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iegle, și mulțumesc tuturor! Dacă sunteți de acord, trecem acum la punctul numărul 12. Politica UE în domeniul dezvoltării rurale. Avem plăcerea să avem printre noi pe doamna Loris Hoffman din partea Comisiei, Direcția Generală pentru Agricultură, care ne va prezenta, ne va face o prezentare generală a politicii de dezvoltare rurală. Cred de altfel că ar fi bine să comentăm modurile de aplicare, inclusiv al bilanțului de sănătate, al PAC și a Planului de European de Redresare Economică, cu referire la politica de dezvoltare rurală. Deci, dau cu plăcere cuvântul doamnei Lorenz Hoffman și apoi, sigur, că vom începe dezbaterea. Vă rog, doamnă. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori din capul locului să spun că Unitatea la care lucrez eu se ocupă de aspectele uh, orizontale ale politicii de dezvoltare rurală. Analizăm și pro propunem și evoluții ulterioare, dar ne ocupăm mai ales de aspectele orizontale de ordin general. Mai există și o unitate geografică care se ocupă de problemele specifice ale statelor membre și care cooperează cu statele membre pe marginea programelor și implementarea acestor politici. Pentru a reveni puțin în timp, politica de dezvoltare rurală a început uh, să se facă afirmată la începutul anilor 70. Am avut uh, măsuri, de exemplu, sprijinul acordat zonelor mai puțin favorizate și am avut și uh, sprijin acordat fermierilor care ies anticipat la pensie, dar cu timpul s-au adăugat noi măsuri la această politică de intervenție pentru că cerințele de adaptare ale agriculturii sporeau, e vorba de cerințe de adaptare înspre restructurarea la situația de pe piață. Deci, în prezent, ne aflăm într-o situație în care am schimbat abordarea foarte mult. E vorba de perioada 2007-2013, în care ne situăm în prezent. Înainte de 2007, am avut trei fonduri, trei fonduri financiare diferite care interveneau în măsurile de dezvoltare rurală, fondul de ghidare, fondul EGGF și instrumentele pentru noile state membre și am combinat astfel două, eh, cinci metode de a programa eh, aceste programe am avut uh, obiective pe obiectul, obiectivul 1, obiectivul 2 și apoi un uh, al treilea obiectiv pentru regiuni. Pentru statele membre a fost o problemă pentru că au avut sisteme diferite de a programa și a gestiona aceste programe, sisteme financiare diferite și și uh, reguli diferite de controlare și de executare pentru a înlesni activitatea statelor membre, pentru că pentru statele membre uh, a fost o povară suplimentară, pentru noua perioadă ne aflăm uh, într-o situație nouă. Aveți uh, pe slide cele trei fonduri. Fondul European pentru Dezvoltare Rurală, Fondul FEDER care se asigură că avem un sistem de programare, avem un sistem de implementare a gestiunii fondurilor și de controlare. Și cred că nu trebuie să uităm acest aspect, pentru că, din punctul meu de vedere, pentru statele membre, a, a situația a fost a, înlesnită. Iată cât, iată despre fondul de care, pe care îl folosim. La al doilea nivel, în uh, acest slide, vedeți care sunt obiectivele principale ale acestei politici care se oglindesc în axe, putem folosi și alte uh, nume, obiective sau priorități. Prima prioritate este competitivitatea. Competitivitatea care este foarte importantă în domeniul agriculturii, pentru că agricultura trebuie să se adapteze la situații noi, la noile cerințe de pe piață, și agricultura trebuie și să treacă la o producție inovatoare, la un nou mod de a produce și pe aceste, în fiecare axă, propunem o serie de măsuri pe care statele membre le aleg în programele lor individuale, dar voi reveni mai târziu. Deci avem această primă axă a competitivității care propune măsuri precum modernizarea fermelor, putem sprijini și procesarea și punerea pe piață a produselor, dezvoltarea unor noi uh, produse, a unor noi tehnici de producție, cooperarea între parteneri pentru a obține aceste noi uh, produse și noi tehnici de producție și de asemenea oferim și sprijin uh, în cazul catastrofelor naturale și un alt aspect foarte important este pregătirea pentru fermieri. În ultimii ani, acest uh, subiect uh, a atras multă atenție pentru că o serie de măsuri nu pot fi optimizate și nu pot fi folosite în mod eficient decât dacă fermierii știu ce au de făcut și cum trebuie să procedeze. Axa 2 e vorba de al doilea obiectiv, e vorba de gestiunea uh, terenului și protecția mediului. Și aici avem măsuri deja bine cunoscute a politicii de dezvoltare rurală, de exemplu sprijinul acordat zonelor mai puțin favorizate. Și aici încercăm să compensăm fermierii pentru costurile ridicate pe care le au pentru că trăiesc sau uh, produc în uh, zone în care sunt expuși în permanență la uh, handicapuri naturale. Deci aceste compensații sunt acordate mai ales în uh, regiunile muntoase, care sunt cuplate cu uh, subvențiile pentru regiunile cele mai puțin uh, favorizate. Apoi mai avem programul Natura 2000, avem fermieri care activează în aceste zone și primesc compensații pentru aceste cerințe specifice impuse datorită faptului că trăiesc în aceste regiuni. Sigur, avem și măsuri uh, silvicole și una dintre măsurile cele mai importante a politicii de dezvoltare rurală reprezint, o reprezintă politica ecologică. 20% din uh, buget este uh, dedicat acestei zone. Axa 3 e axa în care avem această legătură între agricultură și celelalte activități economice din zonele rurale. Obiectivul nostru este de a permite sectorului agricol să se diversifice, dar și să intre în relație, să uh, interacționeze cu alte sectoare de activitate. După cum știți, pentru agricultură uh, e foarte important să poată să beneficieze și de pe urma turismului, de exemplu. E un domeniu în care avem această legătură strânsă între uh, dezvoltarea rurală și agricultură. Sprijinim și infrastructura, infrastructura de bază și aici intervine internetul în bandă uh, largă, de exemplu, și mai avem și alte activități, precum uh, renovarea satelor, sprijinul acordat micro-întreprinderilor și în alte sectoare decât în sectorul agricol. Toate aceste obiective sunt văzute într-un anumit echilibru în program și de aceea legislația obligă statele membre să cheltuie o parte din aceste fonduri în aceste zone, în aceste trei axe. Deci statele membre trebuie să cheltuiască cel puțin 2% din fondul FEDER pentru competitivitate, 25% pentru măsurile ecologice și 10% cel puțin uh, pentru diversificarea și uh, calitatea vieții, toate aceste domenii. Per ansamblu, un program foarte important avem LEADER, care nu este o veche metodă, ci un mod de a aplica această politică. Nu doresc să intru în amănunte, însă, după cum știți, e vorba de grupuri de acțiune la nivel local, care uh, instituie strategii la nivel local, în care ex se explică modul în care o regiune trebuie promovată. Aceste grupuri Uh, sunt, uh, se implică foarte mult în mediul rural și adoptă decizii în legătură cu dezvoltarea zonei respective și noi le oferim sprijin, însă ei, uh, deci structura, grupurile lider pot pune în aplicare toate cele trei axe ale politicii noastre. Deci ei pot uh, alege măsurile, însă și aici e foarte important pentru programul Nature, se axează mai mult pe axa 3 deocamdată și aceasta pentru că aceste măsuri sunt foarte apropiate de strategia lor. Acest, toate aceste axe sunt puse în aplicare prin intermediul măsurilor care sunt uh, detaliate pe axă, după cum puteți vedea. Pentru a înțelege felul în care încercăm să atingem obiectivele uh, specifice, cum dorim să încurajăm statele membre să își axeze politicile pe uh, nevoi și pe cerințe, dacă dori, dorești să obții obiecte pozitive în domeniul protecției mediului, de exemplu uh, menținerea unui tip de peisaj sau îmbunătățirea calității solului, biodiversitatea, cantitatea și calitatea apei, dar uh, și sursele regenerabile de energie, poți folosi toate aceste măsuri care se, uh, sunt structurate pe acest slide și cum puteți observa, măsurile provin din diverse sectoare de activitate, din diverse axe sau teme și au obiective diferite. Deci puteți constata, de exemplu, că avem pregătirea fermierilor, investiții în ferme care pot avea rezultate pozitive, dar sigur că majoritatea măsurilor intervin pe partea ecologică, deci din axa 2. Avem și măsuri din axa 3, care sunt în albastru deschis pe slide și care uh, duc la îndeplinirea acestui obiectiv. Și sigur, ca bază de discuție avem și ecocondiționalitatea din primul pilon, care e considerată o obligație pentru părțile ulterioare din, plățile ulterioare din acest domeniu. Cum procedează statele membre pentru a adopta măsuri pe care să le poată pune în aplicare pe teren? Pentru această nouă perioadă 2007-2013, noi am considerat că trebuie să avem o abordare mai strategică. Pentru că în trecut adesea am constatat că această, aceste măsuri multiple pe care le avem, e vorba de 40 de astfel de măsuri în domeniul dezvoltării rurale, au dus la o situație în care statele membre alegeau măsurile în mod aleator, uh, sau foloseau măsuri pe care le-au uh, folosit uh, în mod sistematic, din motive întemeiate, indubitabil, dar noi am considerat că trebuie să avem o abordare mai, o organizare mai strategică. Și e motivul pentru care, împreună cu statele membre, am instituit aceste linii directoare europene pentru această perioadă, în care definim prioritățile în domeniul uh, dezvoltării rurale la nivel european și aceste priorități se bazează pe prioritățile generale pe care le-am stabilit, de exemplu durabilitatea, obiectivul de durabilitate al agriculturii, dar avem și uh, strategia de la Lisabona de ocupare și creștere. Deci încercăm să transpunem aceste aspecte diferite în politica de dezvoltare rurală. Iar statele membre care au analizat uh, situația specifică a zonelor rurale, a agriculturii, cerințelor, nevoilor și posibilităților de a schimba situația și deci au venit cu aceste planuri naționale strategice care din lista generală de priorități la nivel european Uh, aleg prioritățile care se adaptează la situația pe stat membru. Deci avem pentru fiecare stat membru o strategie în care statul membru identifică prioritățile sale pentru perioada următoare. Și pe baza acestei strategii naționale statul membru programează și decide în programele pe care le derulează măsurile pe care dorește să le aleagă sau consideră că sunt potrivite pentru a îndeplini cerințele și obiectivele strategiei pe care și-a uh, configurat-o. După acest program de aprobare a programelor, statele membre pun în aplicare programele, avem și comitete de monitorizare care evaluează rezultatele obținute pentru a măsura, pentru a vedea cât de eficiente au fost aceste politici, dacă ele au fost puse bine în aplicare și sau dacă ele trebuie modificate. În urma acestui proces am primit 27 de planuri naționale de strategie. E normal pentru că avem un plan pe stat membru, dar la nivelul programării state membre Uh, optează pentru un program la nivel național, dar și state membre care optează pentru programe regionale. Statele federale sau statele mai mari, precum Spania, Germania, Marea Britanie, care au programe regionale, de asemenea și Franța, ceea ce înseamnă că avem 88 de programe naționale și regionale și mai avem două cadre naționale uh, Spania și Germania, care au propus un program general pentru regiuni și apoi regiunile le reprogramează în detaliu. Mai avem și patru programe cu privire la rețelele naționale de dezvoltare rurală. Am avut și această decizie că ar trebui să încurajăm rețelele în această uh, zonă pentru a încuraja oamenii să facă schimb de experiențe, schimb de vederi și deci avem contacte sistematice între nivelul politic, părțile implicate și cei care lucrează la fața locului, pe teren și în administrație. Pentru a ne asigura că bunele practici, dar și problemele sunt uh, discutate și că avem un schimb permanent avem o, o rețea europeană de dezvoltare rurală și statele membre sunt obligate să aibă și o rețea națională, dar nu trebuie să o structureze în, sub forma acestor programe și de aceea avem doar patru astfel de programe. Bugetul acum, pentru întreaga perioadă, 90 de miliarde au fost disponibilizate pentru cele 27 de state membre se adaugă aici și uh, cofinanțarea națională și uh, subvențiile de stat uh, în anumite domenii, national top-ups, și apoi mai avem și cheltuielile private pentru că pe proiecte, proiectele de investiții e nevoie și de cofinanțare privată uh, Uh, deci avem la nivelul comunității banii uh, care vin de la bugetul național și fondurile private. Deci dacă ne uităm la volumul total, ajungem la 225 de miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să subliniez că avem aici o diferență între politica de cofinanțare și politica de necofinanțare cu toate consecințele care decurg de aici, dar avem aici totuși o sumă inițială care este însoțită și de alte resurse financiare. Să zicem că avem un nivel de pârghie, deci de o influențare pozitivă care intervine în dezvoltarea rurală. Now, um, you know, then this is a picture a bit on how Iată acum o imagine despre modul în care statele membre și-au organizat, alocat aceste fonduri, cum anume au ales obiectivele. Nu vreau să intru în detalii, însă, după cum puteți vedea, părțile cele mai mari s-au fost consacrate axei numărul 1, deci competitivitate, uh, restructurare, inovare, mediu. Apoi, cred că ajungem la peste 70% pentru această axă, mai precis 78% după care mai avem și celelalte axe care, bineînțeles, au mobilizat fonduri mai puține. Situația este destul de diferită de la un stat membru la altul. După cum vedeți aici, o, un punct de vedere general. Însă, uh, în funcție de situația fiecăruia, uh, stat, fiecare stat membru a ales un model sau altul. Asta depinde, bineînțeles, de specificitatea uh, la nivel național și de cerințele fiecărui stat membru. Acum, dacă ne uităm la bilanțul de sănătate, Știți că bilanțul de sănătate a fost lansat și una din ideile principale era faptul că existau anumite cerințe pentru ca uh, zonele rurale să se adapteze la schimbările climatice, la schimbările de mediu și uh, pentru asta era nevoie de luarea unor măsuri, de acordarea unor investiții, în așa fel încât uh, zonele rurale să se poată adapta. Iar în acest scop, am definit anumite priorități, după cum vedeți există cinci categorii și pentru aceasta am uh, pus la dispoziție fonduri suplimentare. Avem mecanismul de modulare, deci banii care trec de la primul la al doilea pilon, aceste sume au fost întărite. Uh, modularea exista și înainte, însă uh, în urma bilanțului de sănătate am hotărât să o întărim și am primit aceste sume suplimentare de uh, 3,367 miliarde de euro care sunt disponibile pentru statele membre în diferite programe, tocmai pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, în favoarea noilor energii regenerabile în zonele rurale. În propunerea inițială lipseau toate elementele legate de biodiversitate, dar acestea s-au adăugat. Apoi, mai avem și alte priorități, cum ar fi inovarea, care de asemenea vin să se adauge acestor uh, priorități cheie. Apoi avem uh, fondul de redresare economică. S-a hotărât să se ia măsuri imediate la sfârșitul anului trecut, în lumina crizei financiare și economice, tocmai pentru a acorda fonduri pentru investiții publice, spre exemplu în infrastructuri, dar și în alte domenii. Și o sumă suplimentară în jur de un miliard de euro au fost adăugate la bugetul general, în așa fel încât să se îmbunătățească infrastructurile de bandă largă, mai ales în zonele rurale, pentru că s-a constatat că aceasta reprezenta o problemă deosebită, specifică zonelor rurale. Din cifrele pe care le avem, reiese în mod clar că zonele rurale sunt total defavorizate față de cele urbane în ceea ce privește internetul pe bandă largă și e un adevărat dezavantaj pentru, pentru zonele rurale. Ne-am dorit deci să îmbunătățim situația în așa fel încât zonele rurale să poată să ajungă din urmă în acest domeniu zonele urbane, să aibă posibilitatea să facă față dificultăților cu care se confruntă, cu lipsurile cu care se confruntă în uh, contextul acesta alimentat de criza financiară și economică. Dar în finalul negocierilor, această sumă de un miliard de euro nu se află în categoria cheltuielilor obligatorii. Statele membre au de asemenea posibilitatea să folosească aceste sume nu doar pentru uh, internetul pe bandă largă, ci și pentru cele uh, cinci priorități cheie pe care le a menționat Adinaur. Care este situația acum? În ce etapă ne aflăm? Ne aflăm într-un moment în care, la sfârșitul lunii iulie, am primit uh, modificările din partea statelor membre, pentru că au trebuit să fie integrate și sumele suplimentare din uh, fondul de redresare economică. Și deci statele membre au trebuit să aloce acești bani la prioritățile pe care le-au identificat. Avem deci aceste 88 de programe care se combină și cu uh, programele din cadrul bilanțului de sănătate și această uh, revizuire o vom face doar o singură dată. Dosarele continuă, însă ne aflăm acum sub presiune. Uh, trebuie să discutăm cu statele membre un număr important de aspecte pentru că trebuie să aprobăm aceste programe până la sfârșitul acestui an avem bugetele pentru 2009 și trebuie să le angajăm în acest an, fără de care aceste fonduri vor fi pierdute. Fonduri care vin de la fonduri de redresare economică, avem o sumă pentru 2009, o altă sumă prevăzută pentru 2010, 600 de milioane sunt prevăzute pentru pentru acest an, deci e nevoie de anumite modificări în așa fel încât aceste sume să poată fi integrate în programele bugetare uh, pentru aceste uh, domenii. Acum, în final, aș dori să vă prezint câteva idei despre modul în care statele membre gestionează sumele suplimentare care provin de la Fondul de Redresare Economică. Dacă îmi dați voi, mai întâi aș dori să spun că acestea sunt doar câteva uh, cifre provizorii, pentru că încă mai suntem în uh, discuții cu statele membre și încercăm să vedem exact dacă nevoile pe care le-au exprimat în strategiile lor sunt, uh, au fost evaluate și, în mod corect și dacă corespund cu cele din programele noastre. Imaginea pe care o aveți acum în față se referă mai degrabă cam la o treime din sume. Prioritatea a fost acordată programelor legate de biodiversitate, apoi 23% e pentru uh, gestiunea uh, apei după care 15% în în produsele lactate, care bineînțeles reprezintă un subiect important pentru o mare parte din statele membre, iar celelalte sume care sunt importante, dar nu atât de importante ca și celelalte, spre exemplu 10% pentru internetul pe bandă largă și pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Iar energiile regenerabile reprezintă 6%. Însă, după cum am spus inițial, aceste cifre sunt provizorii și oglindesc alegerile pe care le-au uh, făcut statele membre. Poate că expunerea mea a fost destul de lungă, însă am încercat să o fac cât mai scurtă posibil. Vă mulțumesc pentru atenție. Molto bene, grazie. Foarte bine, mulțumim. Mulțumim reprezentantei Comisiei, doamnei Roris Hoffman. Acum aș vrea să urez bun venit membrilor Comisiei pentru Agricultură ai Parlamentului din Irlanda de Nord, care se află astăzi aici printre noi. Bine ați venit! Iar acum deschid discuția asupra acestui raport pe care ne l-a prezentat Comisia. Au cerut deja cuvântul a la parola. James Nicholson, în primul rând. Te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte și mă alătur și eu uh, acestui bun venit uh, colegilor din Irlanda de Nord. Din păcate, iată că suntem cam înghesuiți aici și colegii mei nu beneficiază de interpretare și nu ți-au înțeles uh, acest bun venit pentru că ai vorbit în italiană. Dar le urez și eu un bun venit călduros colegilor din Irlanda de Nord. În primul rând doresc să mulțumesc comisiei Mulțumesc, a fost o prezentare excelentă. Este o problemă foarte importantă, o parte foarte importantă a sprijinirii uh, agricul, uh, comunităților rurale și agricultorilor din Uniunea Europeană și uh, sporește conștientizarea față de importanța sprijinului care trebuie adus agricultorilor. uh, sigur că was enough money put in it. Totuși, uh, problema a fost că până acum uh, aceste activități, al doilea, al doilea uh, pilon a fost subfinanțat. Niciodată nu au existat destui bani am încercat să ne redresăm, să ne revenim din această poziție, dar din păcate n-am reușit pentru că toți banii pe care, toate sumele pe care le-ați văzut dumneavoastră pe ecran aici sunt uh, de mare ajutor. Este minunat uh, când auzim de toate aceste miliarde, dar vedem că totuși situația pe teren în cele 27 de state membre uh, nu este chiar atât de pozitivă și până la urmă în fiecare regiune și fiecare stat membru ajung uh, sume uh, nesemnificative și asta este problema principală acest ajutor pentru comunitățile rurale trebuie să capete importanța pe care o merită. Am văzut uh, ieri uh, că din ce în ce mai mulți agricultori sunt constrânși să renunțe la activitățile lor, nu se știe ce se va întâmpla cu terenurile lor, cine va, va lucra acel pământ, ce se va întâmpla cu toate aceste terenuri ne vom întoarce într-o situație în care eram acum uh, sute și sute de ani, se înregistrează o lipsă de profitabilitate în domeniul agricol, pur și simplu vedem cu ce probleme se confruntă uh, cei din domeniul produselor lactate. Acum uh, se introduce această metodă electronică de marcare, de numerodare a oilor și din acest motiv uh, foarte mulți crescători de oi pur și simplu își vor pierde activitatea. Și atunci cine, le va, cine îi va înlocui, cine va produce lapte, cine va produce brânză. Uh, trebuie să, ca oamenii să aibă, la, să aibă pârghile și instrumentele necesare ca să-și poată face treaba, ceea ce în acest moment nu se întâmplă. Uh, în legătură cu AXA 3, da, foarte bine, a spus uh, lucruri excelente, dar și uh, afacerile trebuie să prospere și din păcate nu se întâmplă așa în toate regiunile. În unele regiuni uh, agricultorii sunt împiedicați să-și diversifice activitățile. Banii trebuie să ajungă la oameni, nu să rămână la nivelul guvernelor. Știm, dorim să se respecte subsidiaritatea și așa mai departe, dar în unele momente, na- guvernele naționale uh, sunt doar piedici în calea progresului și vreau să uh, vă felicit pentru cele spuse în legătură cu internetul în bandă largă. Dar vă întreb, ați menționat, cred, 600 de milioane care trebuie cheltuiți în acest an. Sunt alocați și trebuie cheltuiți în acest, în acest an. Guvernele, oare mă întreb, în acest moment, pentru că ne, suntem deja în luna septembrie, mai sunt trei luni, de fapt, din acest an. Și mă întreb ce se va întâmpla cu acești bani. Vor fi într-adevăr cheltuiți sau se vor duce pe apa sâmbetei și nu vor beneficia de ei uh, cei din zonele rurale? Da, mulțumesc, James. Sigur că după dezbatere vom da din nou uh, cuvântul reprezentantei comisiei. Acum, uh, Mor Morvai a cerut cuvântul. Ezeket a hatalmas um, látva, és egy ilyen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 I'm happy to speak English. Da, uh, atunci vorbesc engleză, spune doamna Morzvai. Pot să vorbesc engleză dacă asta ușurează lucrurile. Uh, mă scuz pentru alegătorii, mă scuz pentru că alegătorii mei maghiari doresc ca eu să vorbesc maghiară, dar când acest lucru nu este posibil, trebuie să vorbesc engleză. Noble principles and... Uh, Văd aici expuse nu, spune președintele, nu mai s-a, s-a uh, reparat uh, problema, s-a rezolvat, puteți vorbi în limba maternă, mulțumesc, spune uh, doamna Morvai. Așadar, spuneam că vedem aici uh, că ne-au fost prezentate niște cifre impresionante, sume extraordinare, obiective mărețe, principii nobile, vedem. Uh, și ne, asta ne-ar putea face să credem că toate merg extraordinar în zonele rurale, că este raiul pe pământ la țară, dar e absolut fals, cel puțin în țara mea lucrurile stau cu totul și cu totul altfel, ba chiar uh, din potrivă situația este uh, albastră. Unde, întrebarea este unde merg toți acești bani. Asta aș întreba pe reprezentanta Comisiei. Există mecanisme de control uh, care să fie funcționale. În ce mod uh, cere socoteală Uniunea Europeană statelor membre pentru ca să vadă cum sunt utilizate aceste sume. Și am putea să ne gândim la o situație în care uh, o parte din aceste sume mm, se pierd în uh, situații de corupție și nu ajung acești bani până la urmă la agricultori, la oamenii din zonele rurale. Și acești bani nu sunt investiți în dezvoltarea rurală. Ei bine, dacă ar exista asemenea cazuri, ce ar, cum ar reacționa Uniunea Europeană? Uniunea Europeană e capabilă să, uh, să monitorizeze rutele pe care circulă acești bani și că aceste sume sunt cu adevărat utilizate pentru obiectivele fixate? Aș dori să am răspuns ce modalități de control aveți dumneavoastră asupra acestor sume? Cum verificați că nu se produc uh, malversațiuni și că acești bani nu se volatilizează? Și o altă întrebare, cum putem să ne asigurăm că societatea civilă, familiile, agricultorii, fermierii, organizațiile profesionale din domeniu organizațiile de femei din zonele rurale. Cum putem să ne asigurăm că și acestea iau parte la luarea de decizii în privința modului în care sunt cheltuite aceste sume? Ne-am putea să ne gândim totuși că într-o democrație uh, aleșii sunt cei care asigură aceste lucruri, dar eu aș vrea să știu cum garantează Uniunea Europeană participarea, la, participarea societății civile atunci când e vorba de a cheltui sume atât de importante. Mulțumesc! Ja, Martin Dass, äh, diese Programme für die zukünftige Entwicklung der da äh, domnule președinte. Toate aceste programe sunt deosebit de importante pentru viitorul politicii agricole comune. De aceea, trebuie să știm cu exactitudine dacă aceste programe sunt programe de succes sau nu. Adevărul este că această prezentare este una frumoasă, însă noi am dorit să știm mai clar dacă, într-adevăr, toate aceste fonduri ajung la agricultori. Mie mi se pare că încă nu am analizat acest criteriu legat de crearea noi locuri de muncă. Pentru că dacă discutăm despre competitivitatea agriculturii, aș dori în același timp să discutăm și despre uh, scopul acestui gen de programe. Oare nu ne-am dorit oare să avem uh, exploatații agricole din ce în ce mai mari și ulterior aceste exploatații agricole de uh, mărimi mai mici să dispară? Nu știu dacă aceasta poate fi o opțiune. Eu cred că ar trebui să avem o adevărată politică în ceea ce privește acest sector de activitate și trebuie să vedem exact ce se va întâmpla cu toate aceste cantități de lapte care deocamdată sunt excedentare față de uh, cererea pieței. Oare noi chiar reușim să ne atingem obiectivele pe care ne le-am fixat în acest sector de activitate? De asemenea, îmi mai pun și altă întrebare și ne-am pus această întrebare în grupul nostru politic. De ce se cheltuie atât de mulți bani pentru internetul de, pe bandă largă? În diferitele state membre există deja programe naționale pentru a introduce acest internet pe bandă largă. Și nu știu dacă aceste fonduri trebuie să uh, Uh, provină din uh, fondurile acordate politicii agricole comune. Nu mi se pare chiar adecvat. O a treia observație. Au fost formulate o serie întreagă de noi obiective, de noi priorități spre exemplu, lupta împotriva schimbărilor climatice. Ori, după părerea mea, statele membre, printr-o serie întreagă de programe își fixează obiective ambițioase, dar ulterior ne dăm seama că măsurile ce sunt în mod real adoptate și fondurile uh, care sunt în mod real acordate nu sunt la înălțime. De aceea, discutând despre schimbările climatice și banii care sunt investiți în aceste programe, aș vrea să știu dacă banii sunt investiți în programele tradiționale sau în programe de cercetare. Aș dori să știu dacă um, fondurile acordate sunt adecvate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cele spuse de colegul meu și eu uh, urez bun venit colegilor domnului Nicholson din Parlamentul uh, Irlandei de Nord Uh, sunteți aproape scoțieni și uh, sunteți apropiat de asemenea de scoțieni și știm că totdeauna am colaborat bine. Mulțumesc și colegii de la mm, Comisie pentru prezentare. Am, fost, uh, am participat la regii, la lucrările regii și există o complementaritate între dezvoltarea regională și zonele rurale și cred că este un lucru pozitiv. Dar eu sunt îngrijorat că bugetul pentru dezvoltarea rurală Uh, practic îndepărtează sumele uh, care ar fi necesare pentru agricultură. Până la urmă, importantă, importantă este profitabilitatea producției de alimente. Și vedem că, din păcate, uh, fermierii din domeniul ovin sau producției de lapte dau faliment peste tot în Europa și nu știu dacă cel mai important este internetul în bandă largă, până la urmă că, din păcate, nu am identificat bine prioritățile. Cred că asta e problema. Eu nu vreau să credeți că am un ton ostil aici, dar vreau numai să atrag atenția că poate suntem prea confuzi și nu am putut să identificăm bine unde ar trebui să meargă banii și să vedem ce ar trebui să facă exact uh, unele guverne naționale. Deci să se concentreze pe faptul că scopul ar trebui să fie o producție alimentară uh, uh profitabilă. In, uh, Scotland, uh, în Scoția există un regim de finanțare a zonelor defavorizate rurale. Acest regim este pe care de a fi negociat uh, și trebuie să fim realiști. Uh, în statele membre există situația în care banii alocați uh, dezvoltării zonelor defavorizate au fost utilizați într-un mod, să spun așa, necorespunzător și alocările bugetare nu au fost respectate. Și ați menționat acea cifră de 600 de milioane. Noi suntem politicieni și sigur că ne interesează dacă dumneavoastră puteți controla modul în care vor fi uh, cheltuiți acești bani. Cred că trebuie să fim conștienți întotdeauna că scopul principal al uh, politicilor agriculturale și rurale ale Uniunii Europene este de a asigura o producție alimentară profitabilă. Toate celelalte aspecte nu pot fi decât secundare. Mulțumesc, domnul Sechereschi. Jeśli można zapytać, Sikierski. są różnice w priorytetach, w celach w drugim filarze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mă refer la diferențele între vechile și noile state membre uh, când vorbim despre prioritățile și obiectivele pentru pilonul 2. Țările care au aderat la Uniunea Europeană între 2004 și 2007 se află într-o situație total diferită pentru că uh, ele primesc bani în proporție de jumătate-jumătate pentru, între primul pilon și al doilea pilon, o situație care nu se regăsește pentru vechile state membre. Aș dori să mă mai refer și la diferențierea regională. Avem 88 de programe, avem foarte multe uh, ferme foarte diferite în regiuni, uh, în Europa și diferențele au crescut și mai mult uh, cu ultimul val de extindere sau cu ultimile valuri de extindere. Avem uh, ferme unde se muncește mai mult, care angajează un uh, număr mare de lucrători, ori în alte ferme, în alte regiuni, în alte state membre, activitatea este optimizată și ocuparea este mai mică. Mă întreb cum uh, creșterea animalelor ar putea juca un rol social. Cum ne putem asigura că creșterea animalelor, de exemplu, este competitivă? Cum putem să garantăm că produc în mod eficient atunci când produc cantitate? Iată care sunt întrebările mele. Mă mai întreb și dacă nu trebuie să investim mai mult în inovare. Cum putem folosi aceste fonduri pentru a stimula inovarea. Cum va funcționa, de fapt, sistemul? Mă, mă interesează și obiectivele politice după 2013. Care este viziunea politică a Comisiei după acest an? Ce se va întâmpla cu acest al doilea pilon? Mă întreb dacă el aparține politicii agricole comune sau e doar de domeniul dezvoltării rurale. Iată o dezbatere care a fost lansată între domnul comisar Barnier și doamna comisar Fischer-Boel. Mulți experți în domeniul uh, politicilor uh, rurale sunt pentru că acest al doilea pilon să fie transferat înspre dezvoltarea regională. Și dezvoltarea regională întotdeauna primește bani mai puțin. Domnul Niculescu. Mulțumesc, domnule președinte preocuparea mea este legată de modul în care se armonizează diferitele componente din planurile naționale de dezvoltare rurală și uh, mă refer la modul în care se echilibrează cheltuielile făcute între, în axa uh, trei infrastructură și cele făcute în axa unu competitivitate. Am să dau un exemplu din uh, Programul Național de Dezvoltare Rurală din România, dacă în privința infrastructurii au fost depuse foarte multe proiecte care practic acoperă integral suma alocată pentru, până în anul 2013, în privința programelor pentru competitivitate, uh, programele sunt uh, de ordinul uh, cererile depuse sunt de ordinul sutelor. Practic, acolo avem măsuri foarte importante, instalarea tinerilor fermieri, sprijin pentru fermele de semisubzistență. Aceste măsuri nu au reușit să trezească interesul uh, potențialilor beneficiari. Și mă întreb ce ar putea face pentru a determina statele membre să aloce fonduri mai importante pentru difuzarea cunoștințelor, pentru difuzarea bunelor practici, astfel încât uh, aceste măsuri foarte importante să ajungă la cunoștința beneficiarilor să fie accesate. În lipsa unor astfel de acțiuni de difuzare a bunelor practici, uh, unde vom ajunge? Vom construi drumuri pentru localități în care nu va mai locui nimeni vom uh, investi în infrastructură, uh, în timp ce în aceste localități rurale nu vom mai avea activități economice. Uh, cred că ar trebui găsite soluții încât statele membre să fie determinate să aloce fonduri mai mari pentru difuzarea cunoștințelor, pentru difuzarea practici, bunelor practici, pentru uh, instruirea potențialilor beneficiari. Dacă nu, investițiile în infrastructură practic nu, nu au niciun, niciun sens. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ja mam takie oto spostrzeżenie, że wtedy, kiedy przygotowujemy na szczeblu europejskim te programy... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac observația următoare. Dacă pregătim aceste programe la nivel european, atunci trebuie să le acordăm o atenție deosebită, o atenție deosebită pentru dezvoltarea zonelor rurale. Trebuie să încurajăm activitățile economice din aceste zone pentru a îmbunătăți calitatea de viață a locuitorilor din aceste regiuni. Uh, mai ales în ceea ce privește exploatațiile agricole mici și mijlociu. Eu ceea ce aș dori să știu este lucrul următor. Care sunt obiectivele pe care ne dorim să le atingem în această perspectivă plurianuală, multianuală a acestor programe. Ce ne dorim să menținem în diferitele state membre? Cum anume aceste uh, ferme vor evolua, se vor modifica pe viitor? Aș dori să știu de asemenea ce se va întâmpla cu, fermele de mărime uh, mică și mijlocie. Toate aceste măsuri, oare, nu vor afecta fermierul care are 50-60 de ani? Oare nu vor influența modul în care noua generație se va integra în câmpul muncii în acest domeniu? Poate că noua generație va abandona uh, zona rurală. Sau poate că noua generație va abandona cu totul activitatea de tip agricol și va încerca să-și găsească un alt tip de uh, loc de muncă. Aș dori să știu ce fel de locuri de muncă va uh, crea acest gen de program. Eu aș dori ca politica agricolă comună să fie ceva mai mult decât o simplă producție agricolă. Nu sunt de acord asupra faptului că banii care au fost uh, acordați uh, trebuie să beneficieze doar agricultorilor pentru că doar astfel vom reuși să repunem pe picioare agricultura din Europa. Eu aș avea o interpretare mai diferită decât cea a colegilor în ceea ce privește modul în care trebuie utilizate aceste fonduri. Dacă ne dorim o simplificare uh, a, în ceea ce privește organismele care efectuează aceste plăți, spre exemplu, atunci am putea să cădem într-o capcană. Pentru că acordarea acestor fonduri, spre exemplu, pentru sectorul uh, produselor lactate este un uh, aspect important, trebuie să continue, însă nu va schimba cu nimic uh, în mod real modul în care evoluează prețurile la produsele lactate și nu va îmbunătăți cu nimic situația fermierilor care se ocupă cu aceste produse lactate. Deci e adevărat că trebuie să îmbunătățim calitatea de viață a acestor oameni, trebuie să îmbunătățim infrastructurile și să dezvoltăm activități activitatea economică din regiunile rurale. Însă cred că mai e nevoie și de o schimbare de mentalitate, în așa fel încât noua generație de fermieri să nu comită exact aceleași greșeli ca fosta generație. Mulțumesc. Giovanni Lavia, grație la parola. Mulțumesc acum domnul Giovanni Lavia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru această prezentare, deși din punct de vedere obiectiv găsesc că e puțin învechită am uh, asistat la o prezentare care în prima sa parte ne-a prezentat uh, situația programării 2007-2013, dar nu ne-a spus nimic în legătură cu punerea în aplicare, pentru că în realitate nu dispunem de informații aduse la zi în legătură cu nivelul de uh, uh, angajamente pentru nou, pentru nou program. Sigur că lucrurile prezentate erau actuale acum 2 ani, dar astăzi avem nevoie de mai multe informații. Într-un moment de criză generalizată a sistemului agricol, într-un moment în care resursele destinate a axului 1 riscă să se confrunte cu dificultăți la utilizare pentru că agricultorii nu dispun de cofinanțarea privată și atunci ar fi interesant să știm care e situația modul în care aceste resurse sunt utilizate. Și în al doilea rând, se știe că fosta programare pentru 2000-2006 a avut ca termen 30 iunie 2009 pentru a certifica uh, investițiile și modul cum s-au cheltuit banii. Și uh, aș dori să știu cum s-a putut verifica dacă față de cum s-au cheltuit sumele, aspectele pozitive, cele mai bune practici și dacă s-au atins obiectivele fixate. Ar fi bine să știm toate aceste lucruri și mi-ar plăcea dacă aș putea primi informații din partea Comisiei. Mulțumesc și acum domnul Capula Santos. Președinte, eu queria apenas fazer, eh, em primeiro lugar, um agradecimento. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că, în mod uh, repetat și uh, în mod uh, foarte corect, ne-a furnizat informația pe care noi trebuie să o cunoaștem. Și acum ar fi este un lucru foarte bun faptul că ni se prezintă această informație chiar la începutul unui nou mandat legislativ, în momentul în care avem noi responsabilități, noi funcții, noi misiuni uh, care se află în fața noastră. Și mie mi se pare acest lucru fantastic. Cred că este un lucru foarte bun faptul că avem ocazia să discutăm despre agricultori, despre administrațiile care până la urmă se asigură de buna executare a uh, politicilor pe care noi le uh, instaurăm. Ieri am avut reprezentanți din partea Curții de de uh, conturi. E un lucru foarte bun. Mie mi se pare că nivelul de cheltuieli nu este excesiv și atunci nu cred că trebuie să avem îndoiele asupra modului în care sunt executate aceste programe, asupra modului în care sunt gestionate aceste foduri. Dacă există vreo bănuială de neregularitate, atunci trebuie să ne adresăm în mod direct organismelor care se ocupă de control noi încercăm să vedem acum care va fi viitorul concret al politicii agricole comune și asta în mod foarte practic. Încercăm să vedem care au fost rezultatele până în prezent, în așa fel încât să putem formula acest nou model al politicii agricole comune. Și mă bucur de faptul că această dezbatere a început chiar de la începutul mandatului nostru, încercăm să vedem dacă um, lucrând astfel este cea mai bună metodă în așa fel încât fondurile pe care le avem să le putem pune în mod direct la dispoziția agricultorilor. Și eu sper pe durata acestui mandat să reunim o alianță suficientă în așa fel încât să trecem la un nou mod de funcționare, un nou mod de instaurare a noi politici în atenția uh, mediului rural, în așa fel încât agricultorii să poată prospera. Pentru că dacă nu avem agricultură, nu putem avea niciun fel de uh, speranță pentru Uniunea Europeană. Există regiuni în care dezvoltarea rurală, programele de dezvoltare rurală și cele din uh, domeniul agriculturii se suprapun. Există de asemenea și alte regiuni în care agricultura este foarte greu de realizat. De aceea, având în vedere această diversitate, eu sper că ne vom putea bizui unii pe alții, ne vom putea bizui pe serviciile Comisiei pentru ca uh, ea să ne furnizeze toate informațiile necesare, în așa fel încât să lansăm un nou un model mai bun decât modelul din trecut. Mulțumesc și acum cuvântul domnul Kelly. Uh, Vă mulțumesc pentru această prezentare excelentă cu foarte multe detalii care probabil că va trebui să fie uh, reanalizat mai târziu. Aș dori să salut și uh, colegii din Irlanda de Nord. Eu sunt uh, deputat irlandez. Uh, vin din una dintre cele mai mari uh, zone agricole din Munster, din uh, Munster, în Irlanda de Nord. Am o serie de întrebări legate de ce discutăm astăzi. Prima întrebare se referă la încă o dată al doilea pilon. Și trebuie să fiu de acord cu colegul meu Nicholson întru totul. Însă, fără a repeta lucrurile, trebuie să recunoaștem că diferența între teorie și practică e foarte mare. Acest pilon funcționează foarte bine în teorie, dar uh, în ce privește practica, impactul său la fața locului este limitat datorită nivelului insuficient de finanțare fermierii și oamenii din zonele rurale nu reușesc să tragă roadele de pe urma acestei, acestui pilon și aceasta este o mare problemă. O altă problemă cu care ne confruntăm și poate este cea mai gravă pentru mine în circumscripția mea e că trebuie să fim mai progresivi, să combatem efectele acestei industrializări tot mai mari a uh, agriculturii și impactul său asupra agriculturii. Uh, impactul social este imens eu vin din uh, Munster, cum spuneam. E una dintre problemele cele mai grave. Impactul acestei industrializări agriculturii uh, asupra uh, societății, consecințele sociale. Și trebuie să vedem cum poate Uniunea Europeană să îi ajute pe acest oameni, pentru că devine o problemă tot mai gravă, care depășește agricultura. Uh, și nu pot să vă spun de fapt cât de gravă e această problemă. Eu personal cred că ar trebui să vedem cum putem prin acești bani să menținem locurile de muncă, să combatem șomajul. Ar trebui să ne gândim mai ales la tinerii fermieri, să-i menținem în activitate. E o problemă de generație, mai ales în zona mea din Irlanda. Uh, care se transmite de la o generație la alta și din păcate nu avem, nu folosim instru instrumentele în mod suficient de uh, activ pentru a permite fermierilor, tinerilor fermieri să rămână în câmpul lungii și să munci și să lucreze pământul. Cunosc foarte bine situația pentru că eu am crescut într-o fermă. Cred că de asemenea trebuie să ne gândim și la nivel național, la nivel european, să ne asigurăm că toate barierele dispar. Aceste bariere care afectează agricultura și afectează pe fermieri în mod modul lor de a diversifica producția și activitatea fermelor, pentru că avem foarte multe obstacole, foarte multe bariere în calea diversificării. Sunt de acord cu antevorbitorii mei Uh, puncte de vedere care vin uh, de la nivel național. Trebuie să ne gândim la politici care să permită diversificarea. Și cred că câteodată guvernele noastre se uită la politicile europene și la competența europeană pentru a consolida aceste bariere. E, nu, eu cred că nu e bine. Trebuie ca fermierii să poată diversifica producția pentru a se asigura că rămân în câmpul muncii. Și încă câteva aspecte Cred că internetul în baltă largă uh, e un subiect important, e o prioritate pentru zonele rurale și uh, tot în aceeași idee cu diversificarea. Pentru motivul simplu că dacă nu există internet în baltă largă în acest zon, zonă, nu poți să diversifici uh, producția pentru că e vorba de zone îndepărtate. Cred că avem nevoie de o analiză obiectivă să vedem cum funcționează agricultura și, în fine, vă rog cum se vor cheltui sau asigurați-mă că cei 600 de milioane se vor cheltui în mod adecvat, pentru că dacă nu, nu voi putea să mă întorc în circumscripție uh, ca mulți dintre colegii noștri în fața alegătorilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, um, domnul, doamna Garcia. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dezvoltarea rurală este o, una dintre politicile cele mai frumoase ale Uniunii Europene și e păcat că e atât de prost finanțată. Deci eu nu împărtășesc acordul de la uh, Bruxelles din 2005, care a fost aici foarte mult criticat și nici n-am susținut niciodată ideea aceasta de modulare și felul în care se uh, finanțează această politică de dezvoltare rurală. Eu, da, sunt convinsă că avem nevoie de o politică de dezvoltare rurală, însă cred că în viitoarele perspective financiare va trebui să facem un efort din uh, partea statelor membre la buget în așa fel încât să găsim o, o finanțare corespondentă, adecvată. Am încredere în politica agricolă comună și cred că ea trebuie să servească un obiectiv comun și anume să avem alimente la un preț rezonabil pentru cetățenii europeni, alimente de calitate. Cred că e vorba aici de o responsabilitate pe care Comisia noastră, Parlamentul întregimea sa, trebuie să și-o asume. Și sperăm că tratatul de la Lisabona va intra în vigoare și ne va ajuta în acest sens. Apoi, ca urmare a ultimei uh, reforme Organizației Mondiale de uh, Comerț, mi-aduc aminte că 50% din plățile directe ar trebui să fie consacrate uh, zonelor rurale. Și atunci întrebarea mea este următoare. Cum anume aceste fonduri de luptă împotriva tabagismului ar putea să uh, uh, evolueze pe viitor? Uh, la ce va servi, vor servi acești bani? Cum anume vor fi utilizați? O a doua întrebare. Există o îngrijorare crescândă din partea autorităților regionale spaniole și din partea sindicatelor din domeniul agricol, din partea fermierilor, a crescătorilor de animale în ceea ce privește programele de dezvoltare rurală în țara mea, în Spania pentru că au o întârziere de peste trei ani de zile în ceea ce privește punerea lor în aplicare concretă. Această întârziere de trei ani de zile specifică Spaniei, poate uh, să ducă la faptul că până la urmă Spania va pierde o parte din fondurile care ar fi trebuit să uh, uh fie utilizate? Mulțumesc, care cuvântul doamna Pilar. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea sa, însă senzația pe care o am este că mi se pare că mi s-a, e ca și cum am mers la restaurant și mi s-a servit o, o, o mâncare reîncălzită. E, nu știu dacă putem să rezolvăm problema finanțării așa cum s-a preconizat până acum. Apoi mai avem și o altă problemă. Problema agriculturii nu e aceeași ca și problema dezvoltării rurale agricultorii au exploatații agricole și ei sunt cei care știu cel mai bine cum trebuie să se organizeze. Și această politică agricolă comună uh, încearcă să rezolve în același fel uh, toate problemele agricultorilor. Pentru că impunem agricultorilor aceleași exigențe din punct de vedere al mediului, de protecția mediului, uh, exigențe care nu le permit să devină competitivi cu ceilalți fermieri din uh, această lume mondializată. Și atunci nu putem să fim competitivi din punct de vedere al prețurilor. Uh, și tot ceea ce cumpărăm vine din afară. De ce? Pentru că Organizația Mondială de Comerț nu ne permite să cerem și celorlalți să îndeplinească aceleași cerințe ca și cele ale agricultorilor noștri. Și am să vă dau un exemplu. Tocmai am aprobat regulamentul cu privire la pesticide. În țările din sudul Europei va trebui să lăsăm foarte multe, să abandonăm foarte multe uh, exploatații agricole pentru că nu își vor permite să uh, uh, utilizeze uh, pesticide. Și toate aceste produse pe care noi le vom utiliza, nu vor putea fi accesibile pentru țările, spre exemplu, pentru agricultura din Maroc sau din alte țări. Și cu siguranță că toate aceste măsuri nu vor reprezenta niciun fel de beneficiu pentru consumatorul final european. Eu doresc să cer Comisiei să reflecteze asupra acestor probleme, care de fapt sunt adevăratele probleme cu care se confruntă fermierii noștri. Jose Bove, la parola. Mulțumesc, Jose Bove. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat poziția Comisiei și e adevărat că există cuvinte care revin sistematic. Competiție, competitivitate și restructurare. Însă avem aici o problemă. Să nu uităm că fermele sunt pe cale de dispariție, producătorii, la fel și ei, cu această, o viteză accelerată de scăderea prețurilor și ni se servește tot această idee de competitivitate. Când vom uh, avea doar doi uh, agricultori rămași, unul va fi mai competitiv decât celălalt. Mă întreb dacă trebuie să-l ucidem și pe el. Problema modelului competitivității e că acest model e depășit. Problema cea mai importantă e să vedem dacă putem să producem pentru a alimenta populația europeană. Și ultimul exemplu pe care îl cunosc cel mai bine, pe care îl cunosc destul de bine, e exemplul Marii Britanii, care are brânza C, dar o brânză foarte cunoscută și în acest an, pentru prima dată, avem o creștere a importurilor de brânză cedar. Anglia nu mai poate să-și producă brânza pe care o producea de secole, ci e o situație absolut imposibilă. Mă întreb dacă e bine să continuăm pe această cale sau trebuie să facem o revoluție la Copernic. Trebuie să schimbăm modelul de referință, uh, competitivitatea, restructurarea nu vom putea continua niciodată în acest, în, în acest uh, mod. Și cred că e foarte important să spunem că nu vom mai avea dezvoltare rurală dacă nu vom mai avea țărani sau vom amenaja deșertul. Dar va fi un alt tip de turism, în acest caz, cu ceva indieni într-o rezervă naturală, dar nu cred că asta ne dorim pentru agricultura europeană. Domnul Mulțumesc. Cred că antevorbitorii mei au subliniat foarte bine că cerem foarte mult uh, celui de-al doilea pilon. Dorim ca el să aplice această măsură de solidaritate, mă gândesc mai ales banii dedicați zonelor muntoase, mai puțin, favor, mai puțin favorizate, cerem și să-și aducă aportul la competitivitate, uh, competitivitatea întreprinderilor și a teritoriilor și sperăm și să financeze partea socială uh, și uh, partea de mediu. În aceste planuri de redresare economică s-a spus că vom finanța, conform acestei logici, dezvoltarea uh, economiei digitale. Sigur, nicio problemă. Uh, e în beneficiul dezvoltării rurale. Mă întreb dacă e totuși uh, misiunea agriculturii să financeze acest tip de acțiuni. În momentul în care, pentru următoarea programare financiară după 2013, trebuie să luăm decizii, trebuie să alegem să facem o alegere în cunoștință de cauză. Mă întreb dacă bugetul de dezvoltare rurală trebuie să financeze totul. Dacă finanțăm dezvoltarea urbană din bugetul agriculturii. Mulțumesc. Am încheiat. Nu? Ultima intervenție, domnul Des. Stai. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich musste leider in einem anderen Ausschuss kurz mit abstimmen und konnte nicht die ganze... Mulțumesc. Din păcate n-am putut să fiu uh, de față aici pentru că am avut un vot în altă comisie, deci n-am avut uh, ocazia să urmăresc toată discuția. Însă vreau să menționez și eu anumite aspecte. Trebuie să fim foarte atenți să nu pierdem din vedere obiectivele veritabile ale agriculturii. Știm uh, că este foarte greu de finanțat o politică agricolă. Știm că, din păcate, agricultorii, în general, nu mai beneficiază de atâtea fonduri pe cât beneficiau înainte și vedem că situația se schimbă pe zi ce trece și este diferită între, de la stat la stat și de la regiune la regiune. Sigur, eu vin din Germania, un stat relativ bogat și acolo fondurile sunt utilizate pentru a finanța programe de renovare rurală. Mm, de exemplu, sunt, uh, pot să vă dau un exemplu de șap, un sat cu 70 de case, de locuințe în care mai sunt practic doar doi, două persoane care exercită activități agricole. Însă sunt expuși pericolului de a nu putea continua să uh, cultive acelea suprafețe ca până acum. S-a vorbit despre internetul de bandă largă, sigur, este un obiectiv primar, dar nu putem uh, să-l finanțăm uh, din fondurile agricole, trebuie să recurgem la alte instrumente financiare pentru ca zonele rurale să fie acoperite de acest internet prin bandă largă, pentru că altfel s-ar afla în continuare într-o situație de dezavantaj. Până în 2013 trebuie totuși să discutăm și să vedem cum să punem în practică toate aceste propuneri. Cel, cel, mai, bună, cel mai bun tip de dezvoltare nu poate fi decât o agricultură stabilă pentru zonele rurale. Președintele, foarte bine. Acum uh, dau din nou cuvântul domnului Roritz Hoffman, dar înainte aș face și eu o reflexie aici. Uh, este un pilon foarte important al politicii agricole, cel al dezvoltării rurale. Mi-a făcut plăcere să ascult intervențiile de astăzi și din care se desprinde această dorință de a vedea rezultate concrete, de a ne concentra pe ce ne cer nouă uh, agricultorii. Pentru că noi adesea în Europa uh, ne ocupăm de cauzele juste uh, care, la care țin cetățenii noștri. E vorba de protecția mediului, s-a vorbit de pesticide, față de bunăstarea animală, față de toate Uh, noile uh, subiecte asupra cărora ne atrage, ne atrage atenția societatea de astăzi. Agricultorii noștri trebuie să respecte regulile pe care le impunem, însă adesea se întâmplă că noi nu acordăm aceeași atenție a măsurilor care trebuie, pe care trebuie să le întreprindă agricultorii pentru a continua să poată trăi, să rămână competitiv, să poată juca un rol pe piață. Eu cred că efortul nostru pentru a susține acest important pilon al politicii agricole, adică dezvoltarea rurală, este să nu uităm niciodată că în centrul atenției trebuie să fie, atenției noastre trebuie să fie agricultura, agricultorii, agricultura stabilă evocată de Albert Des, agricultura care trebuie să joace un rol pe piață, cum spunea domnul Capula Santos. Noi nu trebuie niciodată să pierdem din vedere obiectivul politicii noastre. Să dispunem de o agricultură puternică, care să poată supraviețui globalizării. Și să nu uităm niciodată modelul agricol european, de care suntem mândri, ci să ne reamintim că agricultorii noștri trebuie să fie competitivi față de alte agricultori foarte puternice din întreaga lume. Mulțumesc și acum uh, mă grăbesc să dau cuvântul doamnei Loris Hoffman. Yeah, thank you again, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru întrebările dumneavoastră. Au fost uh, discutate deja o mare parte dintre ele, deci, iată, avem uh, multă materie spre reflexie și ați abordat uh, aspecte foarte diferite pe care eu le voi transmite serviciului meu. În lunile următoare vom încerca să le analizăm. În primul rând, aș dori să mă refer în primul rând la partea financiară. Domnul Nicholson consideră că nu avem suficiente fonduri în al doilea pilon. Și, într-adevăr, e adevărat într-o anumită măsură, pentru că cred că ar fi iluzoriu să considerăm că chiar cu această sumă foarte mare de 225 de miliarde de euro am putea să organizăm totul în zonele rurale și că totul se va rezolva pentru agricultură. Din punctul meu de vedere e doar de o, vorba de o parte infimă de bani față de uh, Fondul European de Restructurare, de Adaptare și de necesitățile economice care trebuie să fie abordate și rezolvate în zonele rurale. Însă, sigur că ce am primit în această perioadă Uh, se situa foarte mult sub așteptări suma inițială propusă de către comisie și doamna Garcia s-a referit la acest lucru, a fost redusă cu aproximativ 20 de miliarde pentru această perioadă, deci am asistat la o reducere drastică. Și apoi aș dori să vă mai reamintesc ceva, e faptul că nu putem face totul. Statele membre trebuie și ele să intervină. E vorba de o politică de tip parteneriat și trebuie ca statele membre să eficientizeze cheltuirea banilor. Nu putem să facem noi acest lucru în locul lor. E de răspunderea statelor membre să încearcă să cheltuiască cât mai chipzuit cu putință banii pe care îi au la dispoziție pentru aceste activități. O întrebare cu privire la cele 600 de milioane. Ele provin din planul de relansare economică. E vorba de angajamente pe care trebuie să le introducem în bugetul din acest an pentru a putea fi cheltuite, dar nu vor fi plătite în acest an. Ar fi prea greu. Dacă aprobăm programele noiembrie-decembrie, statele membre nu ar avea timp să uh, deblocheze fondurile. Deci avem o uh, regulă în dezvoltarea rurală, se face angajamentul într-un an pentru un fond structural, se poate lua decizia pe un proiect, deci statele membre pot deja să autorizeze sau să se gândească, să analizeze anumite proiecte, dar ele vor fi finanțate în următorii doi ani după ce angajamentul bugetar a fost efectuat. Deci, până la sfârșitul anului 2012, banii pot fi deblocați, nu trebuie toți cheltui în cursul unui an, pentru că de altfel nici nu s-ar putea. dacă avem un suficient control asupra modului în care banii sunt cheltuiți. O altă întrebare avem o structură a politicilor noastre. Haideți să venim la partea oficială de control și nu la, înainte de a veni la partea tehnică. Primesc cerințe conform regulamentelor în, felul, în legătură cu felul în care trebuie să monitorizeze cheltuirea banilor și trebuie și să controleze la fața locului, să vadă dacă investiția s-a făcut, dacă fermierul a primit banii și dacă îi cheltuiește bine. Trebuie să verifice statele membre dacă fermierul Uh, face cu banii ce i s-a cerut. Deci dacă finanțarea e conform, regula, se face conform regulamentului. Nu e vorba de, doar de sume, ci și dacă banii au fost uh, în mod potrivit uh, cheltuiți. Deci avem acest cadru oficial de control iar statele membre trebuie și să raporteze și să ne spună ce se face cu banii. În dezvoltarea rurală avem rapoarte anuale în care statele membre ne informează în legătură cu felul în care cheltuirile au fost, uh, fondurile au fost cheltuite și care este rezultatul fondurilor. Avem uh, indicatori de uh, rezultat și de impact. E un capitol important, sigur că vom reveni uh, Uh, ulterior asupra lui. În acest an avem indicatori comuni la nivel european conveniți cu statele membre, conform cărora ei ne raportează. De asemenea, ne transmit și uh, cifre în legătură cu numărul de locuri de muncă create. Avem, deci, aceste statistici privind ocuparea, sumele cheltuite, numărul beneficiarilor, dar avem și indicatori mai complicați, mai sofisticați în ce privește impactul anumitor politici asupra uh, managementului apei, de exemplu. E un adevărat capitol în sine. Uh, dar statele membre sunt obligate să raporteze anual toate aceste cifre și trebuie și să ne informeze de două ori de-a lungul unei perioade dacă politica, strategia lor politică a fost uh, finalizată. Deci în 2010 vom avea un raport strategic, o uh, evaluare, un raport intermediar și va trebui să vedem dacă statele membre au uh, îndeplinit obiectele acestor program, programe. Totuși trebuie să recunosc că nu e foarte ușor să colectezi toate datele de la toate statele membre. Vă dați seama și dumneavoastră. Câteodată nu e ușor, dar împreună cu statele membre avem comisii și comitete, avem o rețea de evaluare, sprijinim statele membre în activitatea lor de a încerca să ne informeze în legătură cu rezultatul politicilor noastre, impactul acestor politici. Considerăm că este foarte important și punem mult accentul pe acest subiect. În orice caz, avem ținte, obiective obligatorii definite de către statele membre care figurează în programe, deci ele ne indică obiective în legătură cu impactul așteptat al programului și care ar trebui să fie rezultatul anumitor măsuri uh, și rezultatele concrete. Nu dispunem de cifre din partea tuturor statelor membre, însă mai bine de 15, uh, de, de 50 din cele 88 de programe am primit uh, date concrete. E un subiect foarte important și statele membre, vă asigur, încearcă să consolideze sistemele, să le îmbunătățească, să le amelioreze însă încercăm astfel și să asigurăm asumarea răspunderii în fața opiniei publice. Și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Eu v-am uh, oferit o, o prezentare statică, nu v-am spus, am încercat să vă nu, nu mi-am propus să vă prezint în ce fază ne aflăm acum, dar cred că o vom face ulterior, odată cu bilanțul de sănătate al uh, PAC și vă voi informa în legătură cu stadiul de implementare al politicilor mai târziu. Domnul Holstein mi-a pus o întrebare în legătură cu crearea unor uh, de, de noi locuri de muncă în politicile de dezvoltare rurală. Și cred că i s-a răspuns la această întrebare, cel puțin de o serie de colegi care, așa cum spuneau, cel puțin în ce privește agricultura, încercăm să ne opunem cât mai mult pierderii de locuri de muncă. Nu cred că cineva Uh, crede că e mai posibil să creezi uh, un număr masiv de locuri de muncă în agricultură, în orice caz nu conform uh, politicilor noastre actuale. Dar ce putem face este să restructurăm sectorul agricol astfel încât să menținem locurile de muncă actuale. Locuri de muncă cel puțin care sunt durabile Mă refer de asemenea locurile de muncă care sunt competitive, având în vedere situația de pe piață. Sigur, atunci când activezi pe piețe libere cu fermieri care trebuie să intre în concurență unul cu celălalt, problema este foarte mare. Avem programele de promovare din AXA 3 care tocmai au această menire de a crea noi locuri de muncă. În orice caz, aceasta este ideea noastră. Noi ar trebui ca noi, dar și statele membre, să-și aducă contribuția la crearea de locuri de muncă în dezvoltarea rurală. Investițiile în banda largă nu trebuie nici ele amânate prea mult s-ar putea ca toată lumea să se întrebe care e legătura între banda largă și agricultura. Cred că majoritatea fermierilor astăzi au calculator acasă și, de fapt, conturile, bilanțurile contabile se fac pe internet și același lucru se aplică și pentru uh, turismul rural. Uh, turiștii fac rezervarea pe internet pentru a uh, merge la țară, de exemplu. Uh, trebuie să ne gândim și nu e un lucru de lepădat și dimensiunea socială, familiile fermierilor care folosesc internetul. Deci cred că internetul în bandă largă este foarte important. Întrebarea însă care se pune este dacă finanțarea trebuie să se facă din acest fond sau din alte fonduri. E o altă întrebare. Am avut diverse fonduri de dezvoltare rurală, deși în trecut se putea prioritate pe furnizarea de servicii și pe uh, pregătire, pe formare. Uh, um, fermierii trebuiau să fie pregătiți pentru a folosi anumite programe sau anumite instrumente pentru ca el să ei să poată beneficia de pe urma lor. Infrastructura e totuși o problemă legată de finanțare structurală. Sunt fonduri regionale și totul se distribuie, totul se gestionează la nivel regional. Dar fondurile structurale nu sunt decât de 12 miliarde dintre care doar 2 miliarde uh, sunt prevăzute pentru internetul cu bandă largă. Problema cu zonele rurale e că nu există infrastructură. Cum poți să furnizezi un serviciu, cum poți să pregătești uh, fără infrastructură? Acolo unde, deci, infrastructura este inexistentă. Cred că fondurile ar putea fi combinate, ar putea, am putea avea o diviziune a muncii între fonduri. Însă e o decizie care trebuie luată de către statele membre și eu nu cred că ar trebui să le obligăm să uh, creeze un model de finanțare în această direc- direcție. E la latitudinea lor. Însă cred că în programele dumneavoastră trebuie să explicați că doriți ca această finanțare să fie folosită în acest scop. Apoi, a mai fost o întrebare sau cineva spunea, domnul Smith, dacă nu mă șel, că obiectivul final pe care ar trebui să-l avem o producție profitabilă. E singurul obiectiv pentru agricultură. Cred că e unul printre atâtea alte obiective. Însă impresia mea că uh, societatea așteaptă de la noi și alte obiective și cred că nu ar trebui să uh, uh, limităm prea mult definiția producției agricole. Ne-am pune singuri bețe în roate. Trebuie să nu uităm să producem mâncare bună, sănătoasă, la prețuri competitive și cred că astfel am Uh, înlătura o parte din posibilitățile de dezvoltare pentru agricultură. Sigur că agricultura folosește 90% din uh, teren, sarcina sa, deci misiunea sa este foarte importantă, cetățenii își doresc ca anumite peisaje să fie menținute, anumite trăsături caracteristice, dar și să există avantaje ecologice pe care agricultura să le poată genera. În cazul producției agricole, și aici aveți dreptate, e nevoie de producție agricolă ca temelie pentru ca agricultura să genereze așa numitele bunuri publice în plus. În ce privește uh, zonele mai puțin favorizate, eu am înțeles că va fi un subiect uh, tratat separat, e un subiect foarte complex, revizuim în curs um, schemele de limitare pentru așa numitele zone mai puțin favorizate intermediare. Nu e vorba de zone muntoase și zone handicapate din punct de vedere um, geografic. Există situații diferite care duc la costuri suplimentare pentru fermieri care merită compensații, tocmai pentru ca ei să nu plece din acele zone. Pentru că să nu uităm, am mai spus, s-a mai spus aici, riscul cu care ne confruntăm în aceste regiuni, e vorba să nu uităm de regiuni lăturalnice, fermierii s-ar putea crede că nu mai e interesant pentru ei să cultive pământul și e o amenințare, ar fi o, un pericol și pentru biodiversitate, dar și pentru Uh, uh, coerența socială și economică acestei regi acestor regiuni. Deci procesul acestei delimitări este foarte complicat, pentru că ideea este că ar trebui să avem un sistem mai transparent, să se bazeze pe criterii de transparență și să se poată aplica în toate cele 27 de state membre pe baza unor indicatori. Discutăm în curs cu statele membre acest subiect și statele membre încearcă acum pe bază, o bază foarte tehnică, să încearcă, încear, încerce să vadă dacă se poate dezvolta un uh, sistem pus la punct de către uh, centrul ISPRA. Deci așteptăm rezultatele din partea statelor membre, un raport în legătură cu rezultatul acestor uh, anchete, însă ideea finală este următoarea. Avem 150 de indicatori folosiți de către statele membre pentru a delimita aceste zone. Și dacă ajungem doar la un număr mai mic de indicatori, hai să spunem, și mai, mai armonizați, am spori credibilitatea și responsabilitatea acestei măsuri. Uh, Apoi, o întrebare mi-a fost adresată cu privire la competitivitate. Domnul Bove a menționat acest lucru. Cred că pot fi de acord cu dumneavoastră. De multe ori s-a folosit această lozincă. Oamenii trebuie să fie mai competitivi, trebuie să obținem progrese și așa mai departe. Eu cred că, da, într-adevăr, nu trebuie să considerăm competitivitatea ca fiind ceva întotdeauna uh, negativ. Poți să fii un fermier și poți să fii competitiv, un fermier cu o fermă mică. Însă, dacă ai o fermă mică, nu-ți poți permite cinci feluri de uh, bovine și șase feluri de uh, soiuri de, de, de, de, de grâu. Întrebarea este următoarea. Cum anume acești mici fermieri pot să supraviețuiască, să își desfășoare activitatea în anumite circunstanțe, în anumite situații? Și cred că noi am încercat împreună cu statele membre să propunem acestora anumite, anumite posibilități pentru a se adapta la situație, pentru a gândi poate în mod diferit, pentru a-și reorganiza producția, nu știu posibilitățile sunt diferite. Din punctul meu de vedere, spre exemplu, uh, fermierii care au o agricultură de tip ecologic sunt de asemenea fermieri competitivi. Nu sunt mai puțin competitivi decât ceilalți uh, fermieri de tip tradițional. Nu cred că putem avea această uh, simplă delimitare între ferme mari, ferme mici dacă noi, prin politicile noastre, nu considerăm că acești fermieri trebuie să încerce să își poată desfășura activitatea și viața, să-și câștige o pâine din munca lor, atunci cred că nu putem conta nici pe ei, nici pe noi, pentru că ne, am aflat într-o situație imposibilă, dificilă. Uh, va fi foarte greu pentru politicile noastre să protejeze oamenii, agricultorii, uh, în fața tuturor dificultăților cu care se confruntă și care de multe ori sunt provocate din afară și asupra cărora nu avem control. Nu cred de asemenea că această competitivitate ar însemna întotdeauna în mod inevitabil să dispară fermele mici și să rămână doar uh, fermele mari. Apoi, nu trebuie să pierdem din vedere că avem 6 milioane de ferme de subsistență în Europa. Deci e o cifră foarte importantă. Asta ce înseamnă? O fermă de subsistență uh, e o fermă strict consacrată agriculturii, care supraviețește doar din agricultură. Mulți s-au lansat într-o astfel de proiect și s-au dezvoltat și își pot câștiga o pâine din această activitate. Dacă nu, își găsesc alte posibilități suplimentare, complementare. Cred că noi ceea ce încercăm este să le propunem aceste posibilități suplimentare, mai ales prin programele noastre de diversificare a activităților din axa 3, în așa fel încât fermierii care nu reușesc să se descurce doar din agricultură, atunci să aibă posibilitatea să ă, desfășoare și alte activități economice complementare. Și cred eu că 13% din fonduri, pe, din acest buget, care nu, fonduri care nu sunt cheltuite în mod direct pe programe de agricultură, da, dar multe ori ar putea să spune, da, uite, avem aici o program, politică de dezvoltare regională. În fine, eu zic că o mare parte din acești bani sunt consacrați agricultorii, însă o parte din acești bani trebuie să fie consacrați și diversificarea activității economice a fermierilor. Spre exemplu, s-ar putea ocupa de transport, s-ar putea ocupa de turism, s-ar putea ocupa de alte afaceri asemănătoare. Și atunci ne vor mai rămâne sume relativ mici care nu se află în bugetul strict legat de agricultură, dar care se referă totuși în mod conex și la agricultură. Dacă vom ajunge în situația neplăcută pe care a evocat-o domnul Des, și anume că există o renovare completă a satului și din 70 de case doar două se mai ocupă de agricultură, eu cred că asta n-ar trebui să se întâmple. De aceea, plecând de la această idee, ajung la întrebarea următoare. Care este influența celorlalți, mă refer cei din administrație, uh, asupra modului în care banii sunt cheltuiți. Deci, mai întâi avem o posibilitate din partea comitetelor de monitorizare pentru fiecare program individual, apoi avem administrațiile, apoi avem uh, grupurile noastre de lucru, avem grupurile consacrate, spre exemplu, mediului înconjurător, apoi grupurile legate de politică regională, dezvoltare, mai există și alte administrații la nivelul ministerelor și așa mai departe. Deci, după cum vedeți, e un program întreg, un set întreg de controlori și fiecare trebuie să afle exact ce anume se întâmplă pe durata acelui program. Apoi, un alt aspect. În uh, reglementarea noastră se prevede ca uh, părțile implicate să fie avertizate în momentul în care există o retragere a programului sau modificare substanțială a acestuia. Deci o condiție obligatorie de a se informa, să vadă cum anume se derulează programul și cum anume oamenii sunt implicați în acest program. Deci vedeți că e un mod mai global, mai amplu de a organiza întreaga procedură. Și cred că posibilitatea cea mai uh, posibilitatea cea mai bună este să ne aflăm cât mai aproape de oameni, pentru că, uh, spre exemplu, prin controle inopinate la fața locului, oamenii atunci ar avea și ocazia să explice clar ce anume a fost făcut și ce mai rămâne de făcut. Bineînțeles, sunt de acord asupra faptului că bun, uh, diseminarea bunelor practici și uh, formarea sunt, de asemenea, un aspect important. De multe ori am discutat acest lucru cu statele membre. Uh, Uh, acest capitol este oarecum subestimat de către statele membre, însă eu știu foarte bine că de multe ori fermierii sunt un pic pierduți și nu știu ce să facă. Și, uh, spre exemplu, acest lucru ne-am putea referi în acest context și la gestiunea apei. Un punct deosebit de important. Avem foarte multe proiecte de gestionare a apei în Europa iar fermierii ar trebui să obțină aceste posibilități de consultanță, de formare, de training, în așa fel încât să știe cum să facă pe viitor și să facă lucrurile mai bine. Deci statele membre au tot interesul să facă eforturi în această direcție. Apoi, Da, a mai fost și o întrebare referitor la modul în care sunt uh, cheltuiți banii, diferența între modelul vechi și modelul nou. Uh, da, există anumite diferențe, însă modelul principal, aș spune eu, este aproape același. Deci, cererile cele mai mari, pentru sumele cele mai mari, merg la axa 1 și celelalte se încadrează la axa 3. Dar accentul se pune pe competitivitate, axa 1, pentru că statele membre își doresc această restructurare a fondurilor și își doresc să îndeplinească toate cerințele pentru a face față pieței. Ele se concentrează mai puțin pe chestiunile de protecție a mediului și mai puțin pe axa 3, ceea ce uneori e păcat, pentru că există foarte multe nevoi tocmai pentru a asigura activități economice uh, dincolo de agricultură în aceste zone rurale. Acest lucru este în interesul tinerei generații care își dorește să rămână în acele regiuni și care nu dorește să le părăsească. Și în final, ce pot să vă spun? Uh, statele membre sunt cele care pot să gestioneze acești bani și le pot acorda în funcție de nevoi. Un alt punct evocat de doamna Garcia cu privire la uh, fondul uh, pentru tutun. Statele membre au primit aceste fonduri în cadrul programelor de dezvoltare rurală. Și există state membre care, la începutul programei de, uh, perioadei de programare, aveau o strategie foarte clară despre cum anume trebuia să se întâmple lucrurile în acele regiuni care uh, uh, se refereau la aceste programe de, uh, pentru tabac. Și știți că există anumiți indicatori de calitate, statele membre și-au dorit îmbunătățirea situației în funcție de anumite criterii și au trebuit să ofere alte posibilități de dezvoltare economică. Uh, întrebarea este următoarea. Uh, e adevărat că se pot utiliza o serie întreagă de măsuri, fie pentru a menține producția, o producție care să fie viabilă și care să supraviețuiască sau, dacă nu, altă posibilitate este să utilizezi anumite instrumente pentru cei care doresc să părăsească un anumit sector de activitate și să se lanseze într-un alt sector. Există regiuni în care acest lucru este posibil și regiuni în care acest lucru nu este posibil și nu se poate schimba tipul de producție. De asemenea, mai există și o altă posibilitate pentru transformarea întreprinderilor, uh, pentru ca acestea să se adapteze la noua situație. Anumite state membre nu au reușit să contureze o strategie foarte clară și au pus accentul foarte mult pe continuitate, pe investiții în continuare în sectorul tutunului însă nu s-a specificat clar cum anume aceste investiții s-ar putea opera, uh, având în vedere schimbarea situației uh, și schimbarea pieței, care ar fi schimbările care vor uh, decurge din acest lucru. Anumite state membre, după cum v-am spus, sunt mai avansate în domeniu decât altele. Sunt altele care încă nu și-au finalizat reflexia și dosarul, analiza cu privire la acest aspect. Încă mai avem discuții și schimb de opinii cu aceste state membre și așteptăm cu nerăbdare să vedem care vor fi propunerile lor uh, pe viitor. I think that I have uh, more or less got I haven't answered to everything I Bine, mă scuz uh, de pe acum dacă n-am putut să răspund fiecare întrebări în parte, dar mai avem timp pentru un alt schimb de opinii și sigur că după reprogramare mă voi întoarce în fața dumneavoastră și vă voi prezenta cifre legate de punerea în aplicare. Pe moment pot să am doar cifre pentru finanțare, pentru anul în curs, dar cred că nu v-ar mulțumi, uh, nu v-ați mulțumi cu atât. Dar voi, voi, voi veni din nou în fața dumneavoastră cu cifre referitoare la modul în care sunt folosiți banii. Mulțumesc. Președintele, bine mulțumim reprezentantei Comisiei, mulțumim doamnei Doris Hoffman. A fost o dezbatere foarte interesantă și sigur că vom continua și așteptăm uh, noi știri din partea Comisiei. Acum, uh, foarte rapid, haideți să trecem la ultimele două puncte de pe ordinea de zi. Pentru finalul reuniunii, punctul numărul 13 privește confirmarea calendarului Comisiei pentru Agricultură pentru 2010. Trebuie să confirmăm, deci, calendarul reuniunilor din 2010. Problema se referă la faptul că am solicitat uh, un, uh, timp, un timp de lucru maxim, ținând cont de exigență, am putea să scurtăm puțin aceste termene. Deci, haideți să vă informez de calendarul lucrărilor pentru anul viitor. Sigur că în această dimineață, împreună cu coordonatorii grupurilor politice, am luat anumite hotărâri față de, în ce privește urmă, numele următorilor raportori și, după obiceiul nostru, șefii de grup vă vor informa în legătură cu deciziile pe care le-am luat. Iar în final, la diverse, se, mi se solicitase o, o luare de cuvânt cu care și încheiem lucrurile noastre de astăzi. John Stewart John, Stewart, da, mulțumesc. Vreau să atrag atenția Comisiei în legătură cu uh, faptul că industria noastră de bovine se, re, se consultă, se confruntă, mă scuzați, cu o situație Uh, uh, din ce în ce mai negativă în ce privește uh, furajarea. Mă refer la soia și orz. Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, furnizorii de soia ne-au avertizat că nu mai, poate, nu mai pot garanta furnizarea sau o pot face la prețuri foarte, foarte uh, scumpe. Și aici am un alegător, domnul Lawrence, a cărei, uh, poziție, a cărei poziție în calitate de agricultor este amenințată uh, și probleme masive pe piață sunt uh, create de uh, transporturi, sunt cargouri neautorizate, e vorba de uh, plante uh, modificate genetic, uh, semințe de soia modificate genetic, ceea ce afectează poziția alegătorului meu, domnul Lawrence, care până la urmă se va vedea în situația de a da faliment, el și alții ca el, din păcate. Și aceasta este consecința legislației Uniunii Europene și solicit Comisiei să adopte un uh, nivel practic de toleranță pentru aceste uh, uh, acțiuni neautorizate și în care sunt implicate uh, organismele modificate genetic. Mulțumesc, mulțumim pentru această intervenție și cu asta putem să încheiem lucrările comisiei noastre. Vă dau întâlnire luni, 12 octombrie, la orele 15 și vă reamintesc că următoarea reuniune va fi pe 9-10 noiembrie. Mulțumesc și ne revedem în noiembrie.